Item number 16. Dear colleagues. Dragi colegi, trecem la punctul 16 și e o plăcere pentru mine să urez bun venit domnului ministru pentru afaceri externe și europene al Republicii Croația, domnul Gordon Grlic Radman. Bună ziua, domnule ministru, bine ați venit în Comisia pentru Afaceri Externe. Uh, am uh, avut marțea trecută în plenul Parlamentului European o prezentare a uh, programului ambițios uh, al președinției croate a Consiliului. Uh, aceasta a fost susținută de, susținută de premierul dumneavoastră, domnul Plenković. Astăzi, împreună cu domnul uh, ministru de afaceri externe uh, Radman, uh, am dori să dezbatem prioritățile de politică externă ale președinției dumneavoastră, care intră sub, uh, sub sintagma Influential Europe, Europa influentă, așa cum ați numit dumneavoastră programul dumneavoastră. Aproximativ 55 de minute avem la dispoziție pentru a discuta prioritățile președinției dumneavoastră. Mulți colegi Uh, do- vor dori să intervină și să vă adreseze întrebări. Vă mulțumim pentru prezență. Am avut onoarea să ne întâlnim deja la prânz și să discutăm. Vă rog! Vă mulțumesc, domnule McAllister. Mă bucur uh, foarte mult că sunt aici alături de dumneavoastră și pentru că dumneavoastră ați vorbit engleză, o să trec și eu la engleză și uh, mai târziu poate că voi uh, vorbi și croată, pentru că e foarte bine uh, să uh, vorbim și limba croată, fiind membru al Uniunii Europene. Stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, e o mare plăcere să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră și um, cu mare plăcere vă voi prezenta prioritățile președinției croate ale Consiliului Uniunii Europene. Dar, de asemenea, mă bucur să intru într-un dialog cu dumneavoastră pe uh, Eh, diversele subiecte. Vreau să vă transmit eh, cele mai calde salutări din partea premierului nostru, domnului Plenković, care el însuși a fost membru al acestei distinse comisii. Vreme de decenii, influența Uniunii Europene la nivel global în promovarea democrației, statul de drept și respectul pentru drepturile omului a fost remarcabilă. Totuși, influența noastră este departe de cea pe care ne-am dorit-o. De aceea, noi suntem ferm convinși că puterea de influență a Uniunii Europene în lume ar trebui să fie consolidată prin politica noastră în domeniul politicii externe, politica de securitate, comercială, de dezvoltare și acțiune humanitară. Eh, umanitară. Trebuie să folosim eh, într-o manieră eficace toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și în același timp trebuie să avem cea mai bună înțelegere posibilă a schimbărilor care, are loc, care au loc în vecinătatea noastră și la nivel global, pentru că numai astfel Uniunea Europeană va putea să fie un actor global puternic și un furnizor de securitate, consolidând multilateralismul și ordinea internațională bazată pe norme. De aceea, președinția croată, din acest punct de vedere, va pune accent pe stabilitate și securitate în vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Aici ne vom concentra asupra susținerii eforturilor de stabilitate, securitate, reziliență și reformă pe care le fac uh, partenerii și vecinii noștri. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a uh, face progrese în domeniul uh, Uh, um, extinderii Uniunii Europene ca o investiție în securitatea, stabilitatea și prosperitatea Europei. Un uh, continent european Uh, în care anumite țări nu sunt parte din uh, integrarea europeană, din Uniunea Europeană, nu îi reprezintă o opțiune pe termen lung. Securitatea, stabilitatea și prosperitatea țărilor din Balcanii Occidentali, de exemplu, reflectă în mod direct securitatea, stabilitatea și prosperitatea Uniunii Europene. Croația, cel mai tânăr stat membru al Uniunii Europene, înțelege foarte bine care sunt uh, provocările uh, proceselor de reformă, dar și beneficiile statutului de membru al Uniunii Europene. De aceea, uh, noi am ales extinderea europeană ca una dintre prioritățile um, noastre și ca uh, uh, una dintre prioritățile care vor fi discutate și la summitul din mai UE Balcanii Occidentali. Credibilitatea Europei ca actor global va fi testată prin succesul său și influența pe care o exercită în vecinătatea imediată. Cum va putea Uniunea Europeană să fie influentă la nivel global dacă nu este influentă la nivel regional? De aceea trebuie să ne continuăm angajamentul de consolidare pe continentul european, să nu permitem niciunei regiuni să se îndepărteze de Europa. În același timp, partenerii noștri din Balcanii Occidentali trebuie să continue pe calea reformei și să îndeplinească toate criteriile de uh, Uh, aderare. Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania ar fi un semn că Uniunea Europeană uh, se apropie într-un mod strategic de cei mai apropiați vecinei săi. În același timp, nu ar trebui să economisim niciun fel de eforturi în a ajuta Bosnia și Herțegovina să facă progrese pe calea europeană. Vreau să subliniez că aceasta este o țară unică, a cărei stabilități și prosperități depind um, de, uh, de susținerea noastră. Trebuie să ne asigurăm că în acest proces sunt implicați toți cetățenii din Bosnia și Herțegovina. Mai mult decât atât, e nevoie de uh, mai mult dinamism în negocierile de aderare cu Muntenegru și cu Serbia, uh, și sperăm, de asemenea, să putem oferi o perspectivă europeană tangibilă și uh, pentru Kosovo. Turcia este o țară candidată și un partener strategic pentru Uniunea Europeană. Relațiile noastre cu Turcia sunt complexe. Sigur că avem îngrijorări, dar avem și interese clare, mai ales atunci când vorbim despre migrație. De aceea ar trebui să fim pregătiți să intrăm într-un dialog strategic și pragmatic cu Turcia, pentru că dacă nu, Uniunea Europeană va continua să își piardă marja de manevră în dialogul cu acest stat, care este un uh, jucător regional important. Iar înspre Est, Croația intenționează să facă eforturi pentru a aduce partenerii, pe partenerii noștri uh, din Estul Europei mai aproape de Uniunea Europeană ne vom focaliza asupra definirii priorităților post-20 uh, ale parteneriatului estic și par, uh, summitul parteneriatului estic din iunie de aici, de la Bruxelles, va fi de, dedicat trasării acestor obiective. Iar uh, sigur că obiectivul final este acela de a aduce rezultate tangibile cetățenilor. Eforturile noastre pentru găsirea unei soluții cuprinzătoare la criza din Ucraina trebuie să continue, în pofida provocărilor este în continuare necesar să avem un dialog cu Rusia pe toate chestiunile uh, unde avem un interes comun. Iar cadrul existent, care se bazează pe cele cinci principii directoare și pe abordarea pe două axe, continuă să fie valabilă și uh, reprezintă domeniul de acțiune pentru o, o implicare selectivă. Iar către sud, fiind o țară mediteraneană, uh, ne interesează foarte mult regiunile uh, din vecinătatea sudică a Uniunii Europene. Așa cum vedem în cazul Irakului și Iranului, instabilitatea rămâne o constantă acolo. Am discutat acest lucru uh, cu uh, colegii aici în Parlamentul European. Sperăm că conferința de la uh, Berlin Uh, va fi un punct de cotitură important. Este foarte important să ne unim eforturile cu partenerii internaționali și să facem eforturi pentru, uh, pentru dezamorsarea situației, pentru găsirea unei uh, soluționări cuprinzătoare a crizelor și pentru a face față provocărilor. Atenția trebuie să rămână asupra țărilor precum Siria, Libia, Yemen, Irak, Iran și uh, asupra Golfului pentru că oamenii din aceste regiuni merită să trăiască și ei în pace și stabilitate, ceea ce va crește, de fapt, stabilitatea și securitatea propriilor noștri cetățeni. Noi susținem soluții pașnice, inclusive și viabile, dezvoltare durabilă, ajutorul umanitar, stabilizarea și reconstrucția. Ar trebui să punem un accent deosebit asupra problemelor precum migrația, Uh, terorismul, radicalizarea și extremismul violent, pentru că e nevoie de crearea unor condiții pentru o pace și stabilitate durabilă care să permită reîntoarcerea refugiaților. Punerea în aplicare a Agendei ONU 2030 și a eforturilor consolidate de către statele Uniunii Europene în cooperarea internațională pentru dezvoltare vor fi puncte importante pe ordinea noastră de zi, la fel ca nevoia de a Uh, aborda într-un mod mai coerent problema universală a schimbărilor climatice. În acest sens, sens este foarte importantă acțiunea externă a Uniunii uh, Europene prin uh, uh, cadrul financiar multianual post-2020, care să permită Uniunii Europene să joace un rol um, și să aibă o influență importantă în lume. Uh, strategia cuprinzătoare a Uniunii Europene pentru și cu Africa este unul dintre obiectivele majore ale noii Comisii Europene. Viitorul continentului african va avea o influență directă asupra viitorului întregii lumi. De aceea avem nevoie de un parteneriat pe termen lung între Uniunea Europeană și Africa pe baza intereselor comune. De asemenea, în relațiile transatlantice, mai sunt multe de făcut. Parteneriatul transatlantic rămâne un pilon de pace și stabilitate la nivel global și a fost un element esențial al securității și prosperității europene. Lăsând la o parte divergențelor noastre de opinie pe anumite chestiuni, trebuie să continuăm să colaborăm cu Statele Unite pentru a proiecta stabilitatea în vecinătatea noastră, inclusiv uh, să colaborăm în uh, combaterea chestiunilor precum uh, amenințărilor uh, gen terorism, neproliferare, migrație și securitate energetică. În Asia trebuie să punem accentul asupra conectivității și asupra găsirii unui echilibru just în uh, relația cu China. Conectivitatea este cel de-al doilea pilon din prioritățile președinției noastre, în toate aspectele sale, de economic, de infrastructură, digital, uh, oameni, de la oameni la oameni. Pentru că Conectivitatea este un instrument indispensabil pentru colaborare într-o lume tot mai fragmentată și este um, esențială pentru competitivitatea noastră la nivel global. În acest an vor avea loc două summituri UE-China plus summitul 17 plus 1. Și e important să asigurăm unitatea noastră și e important să ne asigurăm că vor fi rezultate în urma acestor întâlniri. De aceea, noi vom continua să facem efortul în acest sens. De asemenea, vom uh, consolida parteneriatul strategic cu America Latină, un continent care se confruntă cu multe provocări și instabilitate politică și economică. Aici, uh, atenție deosebită va fi acordată Venezuelei și ajutorului pentru țările învecinate uh, în ceea ce privește presiunea migrației. În securitate și apărare, uh, de asemenea, vom continua să colaborăm cu toți partenerii noștri de la Australia până la America Latină, până la Canada, pentru că colaborarea la nivel global este cea mai bună cale de a ne asigura că valorile noastre sunt apărate la nivel global. În securitate și apărare vrem de asemenea să găsim o mai bună coerență a inițiativelor și mecanismelor actuale și vom continua să consolidăm colaborarea cu NATO Uh, să ne revitalizăm industria de apărare, punând accentul pe IMM-uri și pe dezvoltare, uh, pe cercetare și dezvoltare. Și, sigur, uh, să nu uităm faptul că politica noastră comună de securitate și apărare este parte din apărarea noastră integrată. În concluzie, președinția croată vine într-un moment dificil pentru Uniunea Europeană și pentru Croația. Pentru că nimeni nu și-ar fi imaginat acum 30 de ani că țara noastră, Croația, va fi independentă și acum, la 28 de ani după recunoașterea Croației moderne, nu suntem doar un membru al familiei, ci avem președinția Uniunii Europene și suntem foarte mândri de acest lucru. Poate că nu simțiți uh, așa cum, nu vă simțiți așa cum ne simțim noi. Suntem foarte mândri pentru că pentru Croația este un moment uh, istoric să avem președinția Uniunii Europene. Este uh, un statut privilegiat pentru noi. Croația a îndeplinit toate obiectivele de politică externă. Uh, iar acum, președinția noastră, prioritățile noastre nu sunt doar prioritățile Croației, sunt uh, priorități europene, sunt prioritățile dumneavoastră ale asemenea, pentru că noi ne-am îndeplinit prioritățile noastre naționale. Sigur că uh, statul de membru în zona Schengen sau în zona euro sunt obiective pe care le mai avem de uh, atins, uh, dar uh, în ceea ce privește politica externă, avem uh, o situație foarte bună. Și acest lucru ne motivează în ambiția și în determinarea noastră să reprezentăm Uniunea Europeană în cea mai bună manieră posibilă. Uh, lumea este plină, plină de provocări și de aceea Europa trebuie să fie un actor puternic. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule ministru pentru declarația dumneavoastră introductivă. Acum avem între 35 și 40 de minute pentru un schimb de opinii. Aș propune, domnule ministru, să facem o primă rundă cu reprezentanții grupurilor politice. Sunteți de acord? Bun. Atunci începem uh, cu PPE-ul, doamna Sofco sau domnul Galăr, Cine este primul pe listă? Și Elena Zofco, vă rog. Mulțumesc. De obicei uh, se mm, dă cuvântul coordonatorilor mai întâi, dar îi mulțumesc domnului Galer. Voi pune întrebarea în croată pentru că avem uh, onoarea să avem o președinție croată și pentru prima dată vine un ministru croat al afacerilor externe aici la Parlamentul European. Uh, dânsul coordonează politica Uniunii Europene pentru afaceri externe Sper că v-ați pus căștile. Ministre, Europski parlament. Bine ați venit, domnule ministru, la Parlamentul European. Bine ați venit la Comisia pentru Afaceri Externe. Și bun venit și ideilor dumneavoastră noi în legătură cu coordonarea politicii externe a Uniunii Europene tot ce poate face Uniunea Europeană în următoarele șase luni pentru pace și stabilitate și securitate uh, va fi coordonat de dumneavoastră la summitul care va avea loc în Croația în timpul președinției. Deci la acest summit se va discuta despre uh, Macedonia de Nord și uh, Albania după documentul uh, produs de Franța. Știți că Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care a regretat nedeschiderea negocierilor cu aceste țări și considerăm, sperăm că în calitate de facilitatoare președinția va permite deblocarea începerii negocierilor la summit. Sper că astfel cele, sperăm astfel sper că cele două țări vor deveni țări candidate în cadrul procesului de extindere. Întrebarea mea este următoarea. Ce veți face cu Bosnia-Herzegovina, care este încă țara cea mai fragilă din Balcanii Occidentali? Parlamentul European Um, a um, adoptat patru rezoluții în legătură cu situația din Bosnia-Herzegovina, întotdeauna votate cu majoritate mare a membrilor Parlamentului European. Știu că rezoluțiile nu au efect obligatoriu, dar ce facem dacă Consiliul și statele membre nu aplică recomandările noastre? Ce putem face? Unele dintre aceste recomandări vor uh, fi discutate în timpul uh, președinției croate, mai ales uh, aspectele constituționale în Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Zovco. Are cuvântul acum Tonino Pițula. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bine ați venit la Parlamentul European, la Comisia pentru Afaceri Externe. Vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat uh, prioritățile uh, președinției croate pentru Balcanii Occidental. Croația este um, ultima țară aderată la Uniunea Europeană, acum deține președinția Consiliului și dă un exemplu uh, restului Uniunii. Dar au fost probleme în uh, procesul de extindere și anumite state membre s-au opus prin veto deschiderea negocierilor de aderare cu uh, Albania și Macedonia de Nord. Parlamentul uh, și-a exprimat nemulțumirea față de această decizie și și-a reiterat sprijinul pentru extindere. Um, o nouă metodologie se va publica la începutul lunii viitoare. Cum vă veți folosi Uh, capacitatea de țară care deține președinția înainte de summitul de la Zagreb pentru a obține deschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania. Și ce rol credeți că poate avea Parlamentul în acest proces? Pe baza recomandărilor noastre făcute Consiliului. Eu am fost uh, raportor. Duminică, la Berlin, uh, S-a ajuns la un acord în legătură cu încetarea focului în Libia, dar știm din experiența noastră că um, această încetare a focului este foarte fragilă și e greu să se obțină o, piață, o, o pace durabilă. Croația știe cât de importantă este pacea din istoria sa recentă. Cum poate Uniunea Europeană să aibă un uh, rol uh, Um, mai activ de facilitator, de mediator în aceste mm, negocieri. Vă urez mult succes președinției dumneavoastră, vă urez cât mai puține crize și uh, cât mai multe soluții la problemele noastre comune. Mulțumesc! Thank you, Tonino. Mulțumesc, Tonino Pițula. Acum are cuvântul domnul Chiuciuc de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Anul a început um, foarte viguros când vine vorba de um, politica externă. Vorbitorul se oprește și reia. Mm, dacă um, ascultăm ce a spus doamna von der Leyen, obiectivul pentru Balcanii Occidentali este foarte ambițios. Ne bucurăm de asta. Dar cred că a venit momentul să învățăm uh, din uh, trecut, din ce s-a întâmplat anul trecut, de exemplu. Nu trebuie să promitem lucruri pe care le putem face. Dacă Uniunea Europeană nu este convinsă de posibilitatea de aderare a țărilor din Balcanii Occidentale la UE, nu trebuie să le promitem așa ceva. Este foarte important să avem priorități. Știu, de, de exemplu, că în timpul uh, președinției bulgare, Balcanii Occidentali era o prioritate, dar prioritățile dumneavoastră trebuie să fie foarte ambițioase. Există mai multe propuneri de metodologie, una din partea Franței, una din, alt, din partea altei grup de, altului grup de țări. Dacă Croația dorește să joace un rol central aici, aveți oare de propus o metodologie croată? Aveți propria dumneavoastră viziune în legătură cu această metodologie? Apoi, în ceea ce privește summitul de la Zagreb, care va fi unul important, Experiența arată că toate aceste summituri au o importanță care, din păcate, nu crește, ci scade. În 2003 a avut loc un summit la Salonic, apoi, la Salonic, apoi uh, summitul de la Sofia n-a fost la fel de important. Obiect... S-au obținut rezultate, dar nu s-au obținut o foaie de drum pentru integrarea Balcanilor Occidentali în UE. Care este obiectivul președinției croate pentru summitul de la Zagreb? O a treia întrebare. Spuneți că UE trebuie să aibă parteneriat cu Turcia. V-ați gândit la un format de întâlnire în timpul președinției croate, în timpul uh, președinției croate, uh, Bulgaria a avut loc o reuniune la Varna organizată uh, rapid rapid. A fost o întâlnire de dimensiuni mici, dar s-au luat decizii importante de interes reciproc. Mulțumesc! Thank you, Ilan Kuch. Mulțumesc! De la Verzi are cuvântul doamna următorul vorbitor, domnul Bütikofer. Mulțumesc! Bine ați venit, domnule ministru! M-am bucurat că ați uh, pus accentul pe rolul conectivității în politica externă. Ați spus că va fi o bază a activității președinției dumneavoastră și aș dori să vă întreb cum aveți de gând să aplicați această prioritate în contextul următorului cadru financiar multianual, pentru că atâta timp cât nu uh, punem și bani uh, pentru a ne sprijini uh, prioritățile, conectivitatea va fi doar uh, un vis, un vis pios. Va fi doar o uh, prioritate fără nimic concret. Aș vrea de asemenea să uh, Mă refer aici, așa cum a făcut-o și um, colegul de la Ridniu, la metodologie. Ați luat la cunoștință propunerile de metodologie publicate de de anumite părți, veți uh, deschide ușa uneia dintre cele două țări uh, um, posibile candidate sau veți insista că sunt acceptate sau amândouă la pachet sau niciuna pentru a deschide negocierile de aderare? În al treilea rând, Ați vorbit despre un dialog strategic și pragmatic cu Turcia, nu ați menționat drepturile omului, nu ați menționat drepturile omului nici când ați vorbit despre Africa, nu ați menționat drepturile omului nici când ați vorbit despre China. Ce importanță are pentru dumneavo- au uh, pentru dumneavoastră uh, drepturile omului ca um, bază a politicii externe a UE. Apoi, diviziunile interne. Actori externi încearcă să exploateze diviziunile, divizările noastre interne. De exemplu, China a încercat recent să facă presiune asupra Suediei. Ce veți face pentru a depăși aceste diviziuni pentru, și pentru a consolida coeziunea europeană și pentru a sprijini țările care sunt atacate de actori externi? Mulțumesc! Mulțumesc. Um, grupurile ID, ECR și GUE nu doresc să ia cuvântul. Aceasta a fost prima rundă de întrebări. Doriți să răspundeți acum și apoi trecem la a doua rundă? Ce preferați? Răspundeți acum? Bine. Mulțumesc foarte mult. Doamne Zovca, doresc să răspund că Macedonia de Nord și Albania sunt o prioritate pentru Croația. Croația a dorit dintotdeauna deschiderea negocierilor de aderare cu aceste țări. Croația a sprijinit fără nicio rezervă de deschiderea acestor negocieri. În cazul Macedoniei de Nord, de, de Nord a existat problema numelui, dar această problemă a fost rezolvată și aceasta era singura uh, condiție. Uh, S-a ajuns la un acord cu Grecia și de aceea această țară merită să deschidă negocierile cu Uniunea Europeană. Albania a făcut și ea progrese și sprijinim deschiderea negocierilor cu aceste două țări. În ceea ce privește Bosnia-Herzegovina, așa cum am spus în discursul meu, aceasta este o țară vecină cu Croația, avem o istorie comună și dorim ca uh, Bosnia-Herzegovina să fie, să fie o țară stabilă, funcțională, pe baza acordurilor de la Dayton și pe baza unei Constituții care să garanteze egalitatea între cele uh, trei uh, etnii, bosniaci, croați și sârbi. Pentru noi este important ca toate etniile din Bosnia-Herzegovina să fie de acord când vine vorba de reprezentarea lor politică, pentru că reprezentarea politică a fiecarei persoane este baza democrației și este o componentă importantă a standardelor Uniunii Europene. Croația va continua să Uh, promoveze egalitatea, drepturile egale și statutul egal între, pentru cele trei etnii din Bosnia-Herzegovina. În ceea ce privește rezoluțiile Parlamentului European, cu siguranță ele sunt un, sau reprezintă un cuvânt greu, Parlamentul trebuie să-și consolideze rolul și um, noi vom face cât mai multe vom putea în uh, Balcanii Occidentali, vom sprijini oricum calea euroatlantică a Bosniei-Herzegovinei. Doresc să-i mulțumesc și domnului Tonino Pițula, care a fost ministrul afacerilor externe acum 20 de ani când a avut loc prima întâlnire a țărilor din Balcanii Occidentali pe 24 noiembrie 2001. Și conferința de la Zagreb cred că va fi unul important. Cred că un astfel de summit trebuie organizat odată la 2 ani. Fiecare guvern croat a făcut multe, dar cred că guvernul actual al lui Andrei Plenković a făcut cele mai multe. Acum noi avem președinția Consiliului European și suntem foarte mândri de acest lucru.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 domnul ministru spune, nu are nevoie de interpretare pentru că vorbesc bulgară. I'm so sorry. Okay. Um, colegii, bulgarskom zastupniku sam uh, objasnio, zapravo zahvalio sam. Am explicat colegului uh, bulgar sau i-am mulțumit pentru întrebare a pus o întrebare în legătură cu viziunea Croației, în legătură cu Balcanii Occidentali. Și ce va face Croația pentru a pune aceste țări într-o poziție mai bună? Eu am spus că summiturile trebuie să aibă loc nu doar uh, pentru uh, un eveniment special, ci trebuie să se obține un rezultat clar. Acesta este obiectivul nostru și acesta este o prioritate a noastră. Să obținem un rezultat la summit. În engleză. Drepturile omului au fost menționate de mai multe ori. Pentru Croația, drepturile omului sunt foarte importante. Aceasta este o valoare fondatoare a Uniunii Europene, drepturile omului, statul de drept, libertatea, stabilitatea. Mm, și dorim să promovăm drepturile omului în toate domeniile acțiunii externe și dorim să fim uniți în acest sens și în relația cu Africa. De exemplu, relația cu țările din Sahel, care au nevoie de ajutorul nostru. Situația acestora este alarmantă și Nu e vorba doar de ajutor material, ci și despre ajutor concret pentru a asigura stabilitate în această regiune din Africa. Planul de acțiune în domeniul drepturilor omului și al democrației trebuie să reflecte și provocările globale emergente, schimbările climatice, noile tehnologii și inteligența artificială, dar și migrația și protecția drepturilor copiilor și protecția drepturilor femeilor trebuie să fie de asemenea o prioritate a noastră. În ceea ce privește Turcia, sunt de acord cu dumneavoastră. Am menționat Turcia. Știm care sunt problemele din această țară, dar Turcia este un actor foarte important la, la nivel geostrategic și trebuie să avem canale deschise de comunicare și cu această țară. Dar bineînțeles că suntem preocupați de situația drepturilor omului din Turcia. Am condamnat de fiecare dată ce evenimentele din Turcia. Uniunea Europeană trebuie să convingă țările terțe, nu doar Turcia, dar și alte țări, să respecte drepturile omului. Aceasta este o misiune a Uniunii Europene. Dacă Uniunea dorește să conteze, să fie un actor major la nivel mondial, trebuie să se implice activ. Și uh, Consiliul pentru Afaceri Externe asta încearcă să facă și toți actorii din Uniunea Europeană, inclusiv Parlamentul European, dar și celelalte instituții, cum ar fi Consiliul Uniunii Europene și celelalte instituții, trebuie să aibă o poziție comună și să fie cât mai active. ministrul nostru delegat va fi doamna Nicolina Barneaț și ne va reprezenta pe noi Consiliul Uniunii Europene în Parlamentul European. Dânsa va fi prezentă, va fi puntea între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. În ceea ce privește China, China e o țară terță și player. Um, to have an, uh, of course, double track. Pe de o parte trebuie să punem presiune asupra Chinei, dar pe de altă parte trebuie să avem un dialog cu China. În legătură cu Xinjiang. ați uh, spus, ați menționat această posibilitate de a sprijini toți cei trei piloni uh, pentru ca China să respecte drepturile omului, pacea, securitatea și dezvoltarea. Bineînțeles, posibilitățile Uniunii Europene de a interveni în China în domeniul drepturilor omului reprezintă un aspect important al relațiilor noastre bilaterale. În această dimineață am uh, discutat cu o deputată din Suedia care a spus același lucru și i-am spus că Uniunea Europeană trebuie să fie solidară și cu Suedia dacă apar dispute, conflicte. Uniunea Europeană trebuie să apere statul său membru și să-l sprijine. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Trecem acum la a doua rundă Dau cuvântul tuturor celorlalți colegi care au cerut-o. Mai întâi domnul Gal de la PPE, doamna Lanzac, domnul Milan Mon și așa mai departe. Groschel, Mr. Deli, and that's it. We are... Și atât. Domnul Stoltenberg a venit peste 17 minute, deci vă rog pe scurt. Domnul Galler, mai întâi. Herr Minister, herzlich willkommen hier. Da, mulțumesc, domnule ministru. Bine ați venit în uh, comisia noastră. Sunt aici la dreapta. Deci, bine ați venit în comisia noastră și din partea mea. Mă bucur că sunteți uh, mândru pentru că dețineți președinția uh, și vă doresc toate cele bune pentru mandatul dumneavoastră. Am uh, avut conferința privind Libia în weekend și, uh, da, s-a exprimat un optimism prudent și acum încep uh, adevăratele uh, negocieri, uh, și anume reluarea uh, misiunii Sofia. Vreau să vă întreb dacă ați auzit deja luări de poziție din partea colegilor și cum cum vă așteptați să decurgă discuția? Ar trebui să se uh, reia această misiune uh, în, întregul, în întreg ansamblul său? Uh, va fi folosită pentru a controla uh, respectarea embargoului asupra armelor? Uh, ce se va face, de exemplu, într-un, într-o situație concretă în care trebuie să controlăm uh, nave rusești sau, uh, mă rog, nave care vin uh, din țări care nu aparțin NATO. Cum credeți că se vor desfășura lucrurile? Și după acest weekend am impresia că toate statele membre sau cele 27 care rămân um, sunt de aceeași parte a baricadei în ceea ce privește situația din Libia. Generalul Haftar a primit susținere din Franța. Vreau să știu uh, cum vedeți dumneavoastră uh, situația și uh, dacă considerați că ar trebui să susținem în măsura în care putem guvernul de acolo sau cum ar trebui să procedăm. Mulțumesc, domnul Căstăres și de. Minister... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, Aș dori să aduc în discuție situația refugiaților la granițele externe ale Croației și ale Bosniei-Herzegovina. Vorbim adesea despre uh, apărarea drepturilor omului în întreaga lume, dar cred că este foarte important și are de-a face mult cu credibilitatea noastră dacă noi uh, respectăm uh, drepturile omului și drepturile fundamentale noi înșine. Aș dori să vorbim despre modul în care sunt tratați refugiații la granița externă a Croației cu Bosnia-Herzegovina. Expulzările ilegale și violente de către autoritățile croate către Bosnia-Herzegovina sunt foarte bine documentate. Nu doar că sunt expuse de mai multe ONG-uri și de presă, dar uh, sunt uh, chiar uh, comise de un uh, de persoane importante din Croația. Aceste persoane nu au uh, rămân fără pantofi, fără bani, fără posesiunile lor și fără telefoanele mobile și sunt private de dreptul de a uh, solicita azil. Expulzările violente contravin dreptului internațional. Croația dorește să se alăture spațiului Schengen. Acest uh, lucru ar fi un pas către îmbunătățirea uh, libertății de circulație în, Uniunea Europeană, dar uh, în contextul acestor expulzări, cred că aderarea la Schengen este îndoielnică. Ce faceți pentru a opri aceste expulzări și cum monitorizați granița pentru a vă asigura că se investigează um, rele tratamente împotriva refugiaților și că sunt pedepsiți vinovații? Eh, dragi colegi, vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut și jumătate. Trebuie să încheiem la și jumătate. În Groșeli, mulțumesc foarte mult. Aș dori o clarificare sau o explicație. În prima parte a locuției dumneavoastră, domnule, prim, domnule ministru, ați eh, vorbit despre câteva dintre sarcinile și prioritățile dumneavoastră. Iar în uh, contextul uh, schimbărilor constituționale, conform uh, recomandărilor Comisiei Europene, aș dori să știu dacă acest lucru înseamnă că reprezentarea politică pentru cele trei țări în Bosnia-Herzegovină înseamnă că se va crea din nou un teritoriu în plus sau dacă se va ține de recomand- cont de recomandările comisiei, care sunt cele mai fericite din ultima vreme, cele mai bune. Se, va, se vor garanta drepturile politice la nivel colectiv sau se va crea o nouă entitate teritorială, o a treia entitate teritorială, precum Dayton 3 uh, și nu uh, care ar semna mai mult cu Dayton 3 decât cu Dayton 1. Mulțumesc, domnule Groșeli. De la PP are cuvântul uh, doamna Glavac. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, uh, politica de vecinătate și parteneriatele Uniunii Europene sunt importante pentru că au uh, ca rol uh, să promoveze cooperarea. Um, țările din Caucazul de Sud uh, sunt incluse ca și Moldova și Ucraina. Uh, în această dimineață am vorbit despre aceste subiecte. Prioritățile Uniunii Europene în Caucaz sunt siguranța, stabilitatea, statul de drept și drepturile omului. pe baza unui spațiu de liber schimb în vigoare între Uniunea Europeană și Moldova. Uh, desigur, stabilitatea și toate celelalte au uh, crescut. Dar, domnule ministru, aș vrea să clarificați cum va aborda parteneriatul estic președinția croată și situația nouă a acestor țări. Mulțumesc! Mulțumesc, mai avem patru intervenții, îmi pare rău, dar nu putem uh, să extindem lista. Domnul Navride să are cuvântul. Mulțumesc, domnule ministru, sunt chiar aici. Vă rog să vă puneți căștile. Mulțumesc. În introducere, ați subliniat cât este de important să combatem terorismul, radicalizarea și extremismul. Însă trebuie să fim mai preciși în ceea ce privește măsurile pe care le poate lua Uniunea Europeană. În Turcia e la putere un nou sultan, Erdogan, care dorește să emită decrete și ordine și chiar o face. Popoarele europene trebuie uh, să ia acțiuni decisive pentru a aborda această realitate. V-am uh, ascultat discursul pe care l-ați uh, ținut la o altă comisie. Cred că, în mare, sugerați un fel de cooperare sau dialog, lucruri care au fost încercate în trecut cu Turcia și au eșuat. Și cred că mai faceți două greșeli suplimentare, având în vedere uh, acțiunile ilegale ale Turciei și ale lui Erdogan în estul Mediteranei, în special în ceea ce privește uh, zona de interes economic exclusiv a Ciprului, s-a luat decizia colectivă și unanimă de a ne îndepărta de această politică și de a impune sancțiuni și de a reduce finanțarea. Așa că, domnule ministru, vă rog să ne spuneți ce veți face pentru ca noi să putem lua măsuri împotriva terorismului și extremismului promovate de Turcia în estul Mediteranei, înainte să ajungem să vărsăm lacrimi amare din cauza situației, așa cum se întâmplă în cazul Lib- Libiei. Domnul Mian Mon, mulțumesc, domnule ministru. Mă bucur că v-ați referit la, și la țările din sud și nu doar de la est. În, am vorbit despre Libia, dar și în sudul Mediteranei sunt țări la fel de importante ca Libia, dar că sunt țări mai puțin problematice. Uh, țări importante pentru UE, precum Maroc, Argelia. Sper că și de aceste țări de la Mediterană vă veți uh, ocupa, pentru că Maroc este un mare asociat și aliat. Mă bucur că ați vorbit despre America Latină în sfârșitul uh, alocuțiunii, pentru că adesea președințiile nu se, uh, nu se referă la această zonă, care este un partener natural al Uniunii Europene. Uh, sper că în, durata președinției dumneavoastră Venezuela să rămână pe radarul dumneavoastră. Mâine, domnul Borrei îl primește pe președintele Guaido și Sper că Venezuela va fi o prioritate pe parcursul președinției dumneavoastră pentru a lupta pentru drepturile omului și pentru a lua măsuri, inclusiv sancțiuni suplimentare împotriva regimului Maduro. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Noize, Norbert, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Sunt uh, în partea stângă. Ați menționat multe conferințe uh, la care ați participat, ați, ați participat la multe conferințe, eu nu am fost prezent la una. Veți găzdui uh, adunarea parlamentară comună a statelor ACP. În mod normal, Croația ar trebui să găzduiască această extinsă conferință la care participă peste 100 de state. Am uh, auzit că guvernul dumneavoastră ezită în privința acestui lucru. Deci cum rămâne cu uh, această conferință? O va găzdui Croația sau nu? Andor Deli are cuvântul. Ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, mulțumesc că ați venit să ne împărtășiți uh, perspectiva dumneavoastră. În ceea ce privește extinderea, într-un fel, nu facem decât să reinventăm uh, roata. Uh, în opinia mea, sarcina președinției dumneavoastră va fi dublă. În primul rând, va trebui să-i convin- să convingeți statele membre sceptice și, pe de altă parte, va trebui să reclădiți uh, încrederea candidaților din Balcanii de Vest. Mă interesează mai mult însă prima parte. Am văzut că primul ministru al dumneavoastră s-a întâlnit cu domnul Macron și cu alți actori. Cât sunteți de optimist? Veți putea eh, face progrese până la summitul din mai? Mulțumesc! Dragi colegi, nu mai putem accepta întrebări din partea dumneavoastră. Îi vom da acum eh, putem eh, puteți să vorbiți doar 10 minute, sunteți nevoiți să o faceți. Îl împingem pe domnul secretar general al NATO 5 minute. Da, maxim 5 minute. Da, mulțumesc, domnule Galer. Ați, m-ați întrebat despre operațiunea Sofia. Um, am uh, discutat ieri la Consiliul de Afaceri Externe informal despre reluarea uh, Uh, misiunii uh, Sofia, într-adevăr. Și în ceea ce privește procesul de la Berlin și uh, conferința de duminică, la care s-a referit și domnul Pițula, uh, am uh, avut niște realizări uh, la această conferință. În primul rând, uh, va trebui să supraveghem Uh, vom putea, de fapt, să supraveghem uh, acordul de încetare a focului și embargoul asupra armelor. Deci am reușit să obținem niște uh, progrese, dar sigur că nu uh, am făcut tot ce era de făcut. E în continuare nevoie de diplomație și domnul Borel uh, se ocupă de aceste lucruri uh, în perioada următoare împreună cu statele membre. Ja, kada je u pitanju pitanje migracije Bosna i Hercegovina, ja samo mogu reći da Hrvatska... Da, în ceea ce privește migrația, pot spune că Croația protejează propriile sale granițe și granițele UE de uh, migranți ilegali și violenți. Poliția croată se mândrește că protejează granițele croate de migrația ilegală și de intrarea uh, ilegală în Uniunea Europeană, așa cum ar trebui să facă orice stat european pentru a proteja Uniunea Europeană. Colegul sloven a întrebat despre reprezentarea politică a celor trei uh, popoare, pentru că am vorbit despre drepturile esențiale, fundamentale ale cetățenilor dintr-o țară democrată de a-și alege reprezentanții garantați constituțional, drepturi garantate constituțional. Nu am vorbit despre o nouă entitate teritorială sau alte astfel de concepte. Croația a fost prima țară care a recunoscut uh, independența și integritatea teritorială a Bosniei-Herzegovina. Parteneriatul estic este un element important uh, și um, extinderea către Balcanii de Vest uh, privește vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Cred că între acele țări trebuie să susținem instituțiile care se luptă pentru procesele democratice și pentru statul de drept. Trebuie să le consolidăm capacitățile democratice și uh, Trebuie să plasăm aceste țări pe calea adoptării valorilor susținute de Uniunea Europeană. Dacă aceste țări își doresc o perspectivă europeană, Uniunea Europeană le va însoți pe această cale. Uh, cât despre Mediterana, desigur, ținem cont de toate țările de la Mediterană. În aprilie, pe coasta Mării Adriatice, la Șibenic, vom uh, găzdui conferința Mediteranei, invitând toate țările de la Mediterane. Domnul Noibec a vorbit despre adunarea parlamentară ACP și uh, implicarea Parlamentului Croat. Uh, Parlamentul Croat este foarte implicat în ultimele zile uh, au avut reuniuni cu uh, grupuri din Parlamentul European, vor avea loc mai multe astfel de reuniuni până la sfârșitul președinției noastre. Nu am înțeles uh, foarte bine ultima întrebare în legătură cu Balcanii de Vest, însă dacă Uniunea Europeană dorește să fie puternică, dacă ne dorim cu adevărat să avem un factor de stabilitate și pace în lume, va, dacă vrem ca noi să fim acest factor, trebuie să investim în uh, pace și stabilitate. Pentru că ce a realizat Croația, ce au realizat Croația și Slovenia, reprezintă un exemplu pentru uh, statele din Balcanii de Vest și din sud-estul Europei. De ce să fim egoiști? Noi vrem să ne împărtășim experiența și cunoștințele. Am adoptat valorile uh, europene, le-am îmbrățișat. Croația este un stat profund european și suntem uh, membrii mândri ai Uniunii Europene. Marea Adriatică nu este doar a Croației, ci a întregii Europe. Sunteți bineveniți și noi sperăm și așteptăm cu interes să uh, ne alăturăm spațiului Schengen. Și astfel vă răspund și la întrebarea despre migrație. Uh, Comisia Europeană și-a da, a dat undă verde, a uh, recunoscut că Croația îndeplinește cele opt criterii în legătură cu aderarea la Schengen. Suntem uh, mândri de poliția croată care păzește granițele europene apărându-le de imigrație ilegală și de crimă organizată. Activitatea lor este cheie, pentru că uneori tindem să credem știrile false dar noi suntem gardieni ai granițelor europene și noi vrem o Europa care protejează atât la nivel intern cât și la nivel extern. Uniunea Europeană trebuie să se poată proteja de terorism și de migrație ilegală. Mulțumesc foarte mult! Domnule ministru, uh, pentru că ați uh, fost și ne-am întâlnit deja, Uh, la Berlin, uh, ați fost ambasador la Berlin și ne-am întâlnit acolo. Vreau să vă vorbesc în germană. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră astăzi aici, pentru dezbatere și vă doresc din, uh, din inimă mult succes pentru președinția dumneavoastră. E un mediu global foarte zbuciumat, deci aveți multe de făcut. Mai ales vă urez mult succes pentru summitul cu Balcanii Occidental de la începutul lui mai. Um, ar fi foarte bine să oferim un nou impuls în uh, politica de aderare a statelor care sunt uh, în această regiune. Așadar, uh, mulțumiri cărduloase pentru, pentru prezență și toate cele bune